wystarczy. Otwieram posiedzenie. Deschidem ședința de voturi. Doamnelor și domnilor, Stimate coleg Iacek, vă rog să luați loc. Doamna Gomez dorește să ia cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Conform uh, regulii 151, Consider că folosirea numărul, numelui meu pentru un amendament la bugete este abuzivă. E vorba de amendamentele domnilor Deva și, uh, și Simonski. Într-un aviz cu privire la acest raport, am spus că ar trebui să rezervăm un capitol pentru acțiunea externă și spuneam că solicităm Uniunii Europene să lupte pentru uh, combaterea oricărei forme de discriminare împotriva fetelor, chiar de la nașterea lor. Textul meu vizează apărarea, ocrotirea fetelor de aceste toate forme de discriminare, chiar de la naștere și mă refer chiar la întreruperea voluntară de sarcină în funcție de sexul copilului Textul meu însă este diferit în formularea sa și în intenția sa. Textul domnilor Deva și Șimanski vizează amendamentele depuse pentru acest buget. Deci nu putem face un amestec în aceste două texte și mai ales nu poate fi invocat numele meu, pentru că din punctul meu de vedere e o încercare de manipulare politică. Declar că am votat împotriva 700 32 și 734 depuse de domnul Șimanski. Vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, aș dori să vă anunț că premiul de Saharov pentru anul 2009 va fi acordat conform uh, hotărârii conferinței președinților organizaiei Memorial. Aș dori să repet numele i wszystkich obrońców praw człowieka w Rosji, których Toți apărătorii ai drepturilor omului în Rusia, reprezentați de această organizație. Am decernat premiul Saharov acestei organizații și considerăm că astfel contribuim la potolirea violenței a tuturor formelor de persecutare care vizează pe militanții pentru drepturile omului. Dorim să transmitem un semnal clar că apărătorii drepturilor omului din întreaga lume trebuie să fie liberi să își exercite drepturile fundamentale, precum libertatea de gândire, libertatea de exprimare și libertatea de exprimare Trebuie să fim liberi să ne exercităm drepturile și să ne exprimăm gândurile și opiniile politice, pentru că e foarte important pentru împărtășirea adevărului și mă simt de-a dreptul privilegiat să pot uh, anunț uh, decernarea acestui premiu în calitate de președinte a Parlamentului European, dar și al mișcării Solidarnosc. Noi ne-am uh, confruntat cu probleme asemănătoare în Polonia, probleme similare cu cele cu care se confruntă colegii și partenerii noștri din Federația Rusă. Și cu mare satisfacție doresc să spun că libertatea și adevărul au câștigat. S-a întâmplat așa în multe țări din blocul de Est și faptul că acești oameni luptă pentru libertate și pentru aflarea adevărului e foarte, importantă pentru, e foarte important pentru Europa și de aceea trebuie să sprijinim acțiunile lor. Vă mulțumesc! Acum o chestiune mai generală din s-au uh, scurs 20 uh, de ani din 1989 în spiritul uh, promovat de Andrei Saharov, Parlamentul European acordă acest premiu persoanelor și organizațiilor care apără drepturile omului și drepturile fundamentale. Și iată, astăzi, ne gândim la cei care s-au luptat cu uh, persecutarea, cu marginalizarea, cu expulzarea și cu alte încărcări grave ale drepturilor omului. E vorba de oameni de rând, oameni obișnuiți, care câteodată își pun uh, în joc chiar viața, riscă în orice caz foarte mult am decernat de-a lungul uh, istoriei acestui uh, premiu persoanelor și organizațiilor care, apără, care au apărat uh, drepturile omului și drepturile fundamentale. De asemenea, am acordat acest premiu și organizațiilor de femei. Drepturile omului și drepturile fundamentale reprezintă o valoare fundamentală, o valoare universală și aș dori să le spun celor care nu au primit acest premiu în acest an că și ei se bucură de sprijinul nostru și că trebuie să vorbim și despre ei, despre cei care nu au primit premiul, premiul și să le spunem că nu îi vom uita niciodată. Faptul că au fost uh, selectați dovedește că acordăm o importanță foarte mare activității și acțiunilor lor. Deci nu doar câștigătorul acestui premiu, dar și candidații merită felicitările și uh, respectul nostru. Acest decernarea premiului va avea loc în 16 decembrie la Strasbourg, în ziua de miercuri. Trecem acum la voturi privind proiectul general de buget general al Uniunii Europene, exercițiul financiar 2010 și aș dori să dau cuvântul domnului Surian, domnul raportor. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you, Mr. Chairman. Vă mulțumesc, domnule președinte.